Stimați colegi, trecem acum la următorul subiect de pe ordinea de zi, o declarație din partea Comisiei cu privire la statul de drept în România. Îi voi da cuvântul doamnei Iurova din nou din partea Comisiei. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Comisia a spus foarte clar Parlamentului European și nu numai că urmărește cu multă atenție și preocupare evoluțiile în legătură cu statul de drept din România. Am spus repetat că România trebuie să revină pe calea reformelor și trebuie să o facă urgent. Acest lucru înseamnă să meargă înainte, nu să dea înapoi și să nu facă nimic pentru a reversa progresele făcute în ultimii ani. Comisia și, în mod deosebit, primul vicepreședinte, Franz Timmermans, a comunicat cu prima ministră Dăncilă și cu experții, s-au întâlnit de mai multe ori, au avut discuții constructive. Comisia a spus întotdeauna foarte clar că vorbele de dragul vorbelor nu vor fi suficiente și că e nevoie de acțiuni concrete uh, din partea României mai repede, nu mai târziu. Colegiul a discutat despre situația acum două săptămâni. Regretabil, nu am putut să ajungem la concluzia că România e din nou pe calea cea bună. Dacă preocup... nu se răspunde preocupărilor noastre, Comisia va trebui să acționeze, să folosească mijloacele pe care le are la dispoziție. Dezbaterea de azi nu e despre chestiuni tehnice și nu dorim să vă dăm informații noi în legătură cu ce am identificat deja în noiembrie. Nu s-au făcut progrese în legătură cu recomandările din uh, CMV și evoluțiile din România în uh, transpunerea unor directive au dus la preocupări în legătură cu posibilă incompatibilitate cu dreptul european s-a erodat încrederea în urma unor ordonanțe recente și unor proceduri controversate de numire. Situația legată de procedura de numire a viitorului uh, procuror uh, șef în uh, parchetul european nu a uh, facilitat lucrurile. Discuția de azi este despre riscuri foarte concrete ca în România să se facă noi pași înapoi în legătură cu statul de drept în mod specific în ceea ce privește independența justiției și lupta împotriva corupției. În primul rând, posibilele modificări ale codului penal și a codului de procedură penală. Aceste lucruri fundamentale trebuie pregătite cu atenție. E nevoie de consultări ale magistraților, ale actorilor interesați și o înțelegere foarte bună a consecințelor schimbărilor. Orice acțiuni trebuie să fie compatibile cu dreptul european și cu obligațiile internaționale și cu recomandările din CMV în legătură cu lupta împotriva corupției. Autoritățile române și-ar asuma un risc dacă ar um, proceda fără a face aceste lucruri și Astfel s-ar crea o situație de impunitate de facto pentru personalități de nivel înalt care au fost uh, um, pedepsite, au fost uh, condamnate pentru corupție în legătură cu un altea Curte de Justiție și Casație și urmarea unei hotărâri a Curții Constituționale în ceea ce privește schimbări în um, completele de magistrat, de judecători, ne punem întrebări în legătură cu ce e necesar aceste lucruri nu pot fi separate de consecințele potențiale ale redeschiderii unor cazuri din trecut lucru care în sine ar însemna o interferență majoră în independența magistraților. Există risc un risc de ingerență în sistemul de justiție, inclusiv în cazuri de corupție și acest lucru nu poate fi ignorat. În al treilea rând, în ceea ce privește numirile de procurori și mai ales nevoia de un sistem robust, independent pentru numirile procurorilor de nivel înalt. Acest lucru nu este nou, dar în uh, mod regulat, echilibrele nu au fost uh, respectate Procedurile sunt extrem de controversate când vine vorba de numirea procurorilor de la nivel înalt, procurorul general și procurorul șef al DNA. În al patrulea rând, uh, secția specială pentru achetarea uh, magistraților um, au fost deja exprimate preocupări în legătură cu această structură în raportul MCV. Um, de asemenea, uh, Comisia de la Veneția și Greco au exprimat preocupări, dar guvernul consolidează această structură. Toate aceste elemente, toate, ne suscită îngrijorări, împreună și separat, și arată un, o tendință extrem de îngrijorătoare. Situația din România este extrem de volatilă. Au fost luate grăbit decizii în legătură cu chestiuni esențiale. Dacă aceste nu se răspunde corespunzător acestor preocupări, Comisia va acționa și cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Deci, Comisia cere României să poarte aceste consultări, să ajungă cât mai aproape de un consens și să țină cont uh, de recomandările uh, Comisiei de la Veneția uh, și din procesul MCV. Nu e prea târziu ca România să revină pe calea reformelor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc și acum urmează doamna Ingeborg Gresle, două minute din partea grupului PPE. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, din păcate nu pot saluta președinția Consiliului, deși ar fi fost motive foarte bune ca tocmai această președinție să fie prezentă astăzi aici. Doamnă comisar, România este acum la președinția Uniunii Europene și eu văd că aceștia nu sunt în sală. Iată, n-am mai trecut printr-o asemenea situație cu statul de drept până acum niciodată. Și niciun alt stat în Uniunea Europeană nu a îndrăznit să facă ceea ce a făcut România. Ar fi foarte bine dacă socialiștii și democrații ar, s-ar fi delimitat mai repede și mai rapid de ceea ce se întâmplă în România. Nu putem decât să fim conform articolului 7 din, să apelăm la articolul 7 din tratat, ceea ce poate să facă Comisia Europeană atunci când nu mai există statul de drept într-un stat. Da, și guvernul este cel care e responsabil pentru ceea ce se întâmplă. Guvernul României este și victimă și este și făptaș. Și vedem că e amenințată independența justiției și ce se întâmplă cu corupția. Vedem un președinte de partid care a fost în primă instanță condamnat și e o poveste despre care trebuie să discutăm și cei, și, și cei din S și D trebuie să discute subiectul. Nu trebuie să avem aici standarde duplime. Vedem o curte care se ocupă de caz și care este supusă unor multe presiuni. Am văzut ceea ce s-a întâmplat cu fostul procuror general, doamna Coveși, și în ce fel de proceduri este aceasta implicată acum. Este supusă unor presiuni foarte mari și unor acte de răzbunare. Aceasta este candidat pentru viitorul parchet european. Din păcate, Consiliul nu a făcut mai nimic, nu a făcut mai nimic la ceea ce se întâmplă și să vină cu sancțiuni. Și Consiliul este responsabil pentru ceea ce se întâmplă. În România există aceste atacuri la statul de drept și Consiliul e pe cale să răsplătească statul român. Francezul, candidatul francez nu poate să fie primul șef în parchetul european în asemenea condiții, când există astfel de încălcări foarte clare care au fost făcute și au fost făcute aceste atacuri asupra candidatei României. Domnă președinte, vorbim de mai mult decât procurorul european. Vorbim despre încrederea în Europa, încrederea în Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Gresle. Un cartonaș albastru. Îl acceptați din partea domnului Cristia. Thank you for accepting this uh, intervention. Vă mulțumesc că ați acceptat această intervenție și aș vrea să pun următoarea întrebare în engleză. În intervenția pe care ați avut-o ați spus lucruri uh, reprobabile despre Curtea Constituțională din România. Aș dori să vă întreb și vă adresez această provocare. Uh, cum puteți explica românilor mei că în țara dumneavoastră membrii curții constituționale pot fi membri de partid. vă mulțumesc. stimate coleg vă mulțumesc pentru întrebare. Nu am spus că are curtea constituțională membrii politici, ci întrebarea era dacă e respectată legislația. Eu, de fapt, am apărat Curtea Constituțională pentru că e supusă presiunilor din partea politicului. Am spus că e timpul ca Partidul Socialist și Democrat să ia o poziție. De ce trebuie tot timpul să voteze toți uh, românii doar când e vorba despre România? E ceva ce ține de întreaga Europa. Și vorbeam despre candidați care nu au spus adevărul în ceea ce privește firmele pe care le au, candidații pentru Curtea de Conturi Europe, candidatul pentru Curtea Europeană de Conturi. Uh, chestiunile românești nu trebuie, trebuie să fie văzute ca chestiuni europene, nu e ceva ce ține numai de România. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Fără microfon. Da, îmi cer scuze, continuăm dezbaterea. Un minut și jumătate, domnul Weidenholzer, din partea socialiștilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Mă bucur că dumneavoastră prezidați acum această întâlnire. Față de cele spuse de antevorbitoarea mea în ceea ce privește președinția la Consiliul Uniunii Europene, eu cred că această președinție a făcut foarte multe. Și Vă rog, domnule Preda, să mă ascultați. Ar fi frumos să dați dovadă de puțină disciplină. E uimitor faptul că trebuie să avem această dezbatere urgentă astăzi. Nu, discu- nu discutăm pentru prima oară un asemenea subiect. În noiembrie am avut o rezoluție foarte clară în ceea ce privește independența justiției în România și uh, faptul că nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării independența justiției, pentru că doar astfel se poate lupta durabil împotriva corupției. E nevoie de control și e nevoie de supraveghere parlamentar asupra serviciilor de informații. Din păcate, solicitările noastre nu s-au bucurat de atenția cuvenită. E un lucru trist. Nu e ceva împotriva României, ci vorbim despre cum înțelegem noi cu toții statul de drept. Un stat de drept care funcționează e pilonul cel mai important pentru o Uniune unită și e un lucru care apare în criteriile de la Copenhaga. Acestea trebuie să fie respectate și ca să fie respectate nu trebuie trebuie să existe niciun fel de ingerințe în chestiunile interne ale unui stat membru. Totul e în interesul tuturor. Bineînțeles, nu trebuie să fim părtenitori, însă principiile statului de drept, principiile comune ale statului de drept trebuie să fie discutate de noi toți. E mesajul pe care îl trimitem noi spre București. Doar așa Estul și Vestul vor putea să crească împreună. Vă mulțumim, doamna Macovei are cuvântul acum. astăzi în românia un grup de politicieni corupți condus de condamnatul și socialistul dragnea care este condamnat definitiv și are noi procese a luat țara în mână și dă cu ea de pământ nu respectă programul de guvernare anunțat la alegeri schimbă legile șterge infracțiuni îi subordonează politic pe judecători și procurori transformă banii de investiții în mită electorală distrug inima democrației pentru ca ei politicienii corupți să scape de justiție. soarta a douăzeci de milioane de oameni stă până la urmă în cântar cu soarta unuia singur cu salvarea unuia singur? românii nu sunt un popor inert ieșim în stradă de peste doi ani de zile suntem gazați suntem bătuți suntem împușcați cu gloanțe de cauciuc sau loviți cu grenade de mână. Uh, asta nu ne împiedică să ieșim. mai departe drumul nostru este europa. asistăm cu disperare la scufundarea țării lovite de dragnea tăriceanu și gașca lor. eu nu pot să tac. nu puteți să ne lăsați să sfârșim ca prizonieri ai câtorva sute de politicieni care au în mână pârghiile puterii. vă cer să ajutați românia pentru că sub aparența democrației românia trăiește astăzi o dictatură criminală și tragedia golirii țării patru milioane de români au plecat din țară numai în ultimii ani. ruperea noastră de europa este coșmarul pe care istoria noastră l a trăit decenii la rând. acesta este ultimul tren pe care îl putem prinde. vrem în europa. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Sofia Intvet pentru 3 minute. Yes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisară. Trebuie să încep prin a spune că sunt la fel de iritată ca și doamna Gresle de faptul că Consiliul este absent, mai ales că președinția este a țării um, despre care discutăm. Nu mă aplaudați încă, s-ar putea să nu vă placă ce voi spune. Dar regret și absența domnului Timmermans. Ce, îmi pare rău, doamnă comisară, dânsul este, comisar, este comisarul vicepreședintele care se ocupă de acest subiect. Săptămâna trecută, Comisia a prezentat un fel de comunicare în legătură cu statul de drept care, sincer, nu însemna prea mult și uh, Domnul Timmerman nici nu a venit la Comisia Libe să prezinte acest document. A lăsat funcționarii să o facă. Unde este azi? Ce a făcut în ultimii cinci ani? M-am cam săturat să avem dezbateri aici. Azi dezbatem despre România și PP-ul critică. Mâine vom uh, dezbate despre Ungaria și vor critica Uh, socialiștii și PPE-ul își va păstra tăcerea. Știu că unii sunteți critici, știu că doamna Gresle este foarte cinstită și spune lucrurile foarte clar și alți membri ai PPE-ului, dar întotdeauna uh, situația este exploatată partizan, dar nu este o problemă partizană, e vorba de valorile din articolul 2 din tratate, care ne vizează pe toți, indiferent de culoarea noastră politică și nu înțeleg acest Parlament acum doi ani și jumătate a adoptat o poziție, o propunere de un pact de mecanism general pentru toate statele membre, pentru toate guvernele și Comisia și uh, nu vă arăt pe, cu degetul pe dumneavoastră, doamnă comisară, ci domnul Timmermans este responsabil. Dânsul a spus nu avem nevoie de așa ceva pentru că avem toate instrumentele de care avem nevoie. Ei bine, nu. Domnul Timmermans uh, este în candidat. Candidat de vârf este și domnul Weber. Aș dori să știu de la ambii candidați de vârf, care astăzi sunt notabil absenți, atât liderul PP-ului cât și vicepreședintele Comisiei, ce au de gând să facă dacă devin președinți ai Comisiei. Președin, viitorul președinte al Comisiei, Weber, va face ceea ce a votat în calitate de eurodeputat, adică va propune un mecanism care se va aplica tuturor statelor membre? Și ca să fie lucrurile foarte clare, și mă apropii de sfârșit, grupul meu, grupul ALDE, s-a distanțat ferm de partidul ALDE în România, din coaliția de guvernare, pentru că suntem dezamăgiți nu doar de schimbările în codul penal, ci și de faptul că nu au sprijinit parteneriatele civile. Suntem dezamăgiți de atitudinea guvernului român în cazul doamnei Căveși și suntem foarte dezamăgiți și de încercările lor de a nu permite registrarea unor noi partide care doresc să se prezinte la alegerile europene. Doamnă președinte, cred că trebuie să insistăm să avem un pact de monitorizare a statului de drept în următorul mandat. Preda, are you expecting, expect... Domnule, uh, domnul Preda are o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord în legătură cu criticile dumneavoastră la adresa Comisiei și la adresa domnului Timmermans. Nu doresc să fiu partizan, dar nici șeful dumneavoastră, domnul Verhofstadt, nu a spus nimic până recent în legătură cu situația din România. A tăcut. Deriva nu a cunoscut acum trei luni, doamnă, și atunci când am, v-am cerut să faceți ceva, ați stat cu mâinile în sân. Acum faceți și dumneavoastră un calcul electoral, doamnă. Spuneți-mi, de ce domnul Verhofstadt nu a spus nimic? Din prietenie pentru domnul Tăricianu? Prieteniile contează mai mult decât principiile pe care le invocați? Spuneți-mi. You've got it completely wrong. Greșiți. Citiți procesele verbale ale Parlamentului, atitudinile, noastre au fost, uh, um, au fost solide, au fost uh, logice. Dacă ați fi făcut la fel în cazul domnului Orban, noi am condamnat ce se întâmplă în România. Ne-am distanțat formal de partidul ALDE din coaliția de guvernare din România și am cerut partidului european ALDE să-i excludă din familia noastră politică. Am fost foarte fermi, am făcut-o cu inima grea, pentru că, într-adevăr, am avut ani de prietenii politice politice, dar ne-am apărat principiile spre o deosebire de PPE care încă nu s-a detașat de domnul Orban. Și vă recomand să citiți procesele verbale ale acestui Parlament, că eu personal, domnule Preda, am participat la dezbaterea în legătură cu România și am fost foarte critică. Am fost foarte critică, domnule Preda, vă rog să fiți și dumneavoastră la fel de critici în legătură cu membrul dumneavoastră, de domnul Orban. Mulțumesc. Urmează doamna Sargentini. Nu, domnul Boștinaru are o întrebare pentru doamna Invelt. O acceptați? <laughs> Mulțumesc. Doamna colegă, am două întrebări scurte la adresa dumneavoastră știți de câte ori curtea constituțională a româniei a declarat acțiunile doamnei kvesi ca anticonstituționale de câte ori doamna kvesi a fost declarată că a încălcat constituția în românia? și doi știți că în cazul care este în atenția și a dumneavoastră dosarul deschis pentru abuz împotriva doamnei kvesi cele mai importante mărturii sunt cele ale foștilor adjuncți ai doamnei kvesi și doi procurori din direcția națională anticorupție care au depus mărturie împotriva doamnei kvesi atunci cum puteți să spuneți că se fac presiuni politice în acest caz? vă rog doamnă in 't veld nu voi intra acum în detalii dar din câte știu eu recent curtea Eh, mă dați-mi voie, vă rog, să închei dacă vă interesează răspunsul meu mai am 30 de secunde, de fapt mai am doar 15, dar știu în primul și în primul rând că o instanță, instanța supremă a, uh, permis doamnei Căve și să călătorească și să, ia, să vorbească. Oricum, argumentele pe care le aud nu schimbă cu nimic problema, nu îmbunătățesc. Noi avem o imagine a unui haos total, noi avem nevoie de domnia dreptului, nu doar pentru Uniunea Europeană, ci și pentru români, pentru că tinerii uh, din România își doresc o țară care să fie stabilă, în care guvernul să fie fiabil și să fie curat și toate poveștile astea, că cineva este într-o instanță cu sri și așa mai departe. Crezi, credeți că lucrurile astea care îmbunătățesc situația tabloul general? Că eu nu cred. Mulțumim. Și acum continuăm uh, dezbaterea. Are cuvântul doamna Sargentini din partea verzilor. Vă rog. Thank you, Chair. Chair, rule of law is not... Mulțumesc, domnule președinte. Statul de drept nu e de dreapta nici de stânga și e dureros să vedem aici că guvernul român susține guvernul maghiar prin faptul că nu pune pe ordinea zi raportul privind Ungaria. Toată lumea a spus acest lucru, dar este dezamăgitor. Președinția română nu este aici. Acest lucru este incredibil președinția este cea care delegitimează candidatul Parlamentului pentru postul de șef al parchetului european. Delegitimează, de fapt, întregul proces. Lupta împotriva corupției este crucială în statul de drept. Și avem o țară care dă înapoi și care este la președinția Consiliului Uniunii Europene acum. Mai dați-mi un alt exemplu. Știu, ianuarie 2011, când guvernul maghiar era președinte al Consiliului. Și atunci a fost jumătate de an în care nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să ne rușinăm. La șase săptămâni înainte de alegerile europene dăm un astfel de exemplu. Merci. Bonsoir, mes chers collègues. Mulțumesc. Bună seara, dragi colegi. Are cuvântul în uh, numele grupului NF, domnul Batten. Uh, domnul Batten nu este în sală, deci trecem la domnul Lenars. Un, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președintă. Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât un, o, o, o, o piață unică, ci este o comunitate de țări, este o comunitate creată după cel de-al doilea război mondial. Și ne-am dat seama că în unire stă puterea, după cum se spune, că suntem mai puternici împreună, dar Uniunea se poate baza doar pe temelii trainice și pe valori comune. Asta este acum marea provocare care ne stă în față, pentru că vedem state care nu mai respectă valorile fundamentale ale uh, Uniunii Europene și astăzi trebuie să reacționăm și așteptăm o reacție fără echivoc din partea Comisiei. Domnul vicepreședinte al Comisiei Timmermans, trebuie să se, ocupă, să se ocupe de problema asta, să declanșeze uh, procedura prevăzută la articolul 7. Avem uh, exemplele Maltei, avem exemplele României, la, la Valeta și la Bucă, București. Uh, da, sunt multe lucruri de spus. Nu putem aplica într-adevăr dubla măsură. Articolul 7 a, a aplicat doar unei țări, dar nu alte țări, când de fapt situațiile sunt foarte similare. Tocmai pentru că suntem prieteni, trebuie să ne, să spunem exact care sunt valorile și să nu le încălcăm. Trebuie să spunem asta și în România și în Malta. Trebuie ca România, ă, Comisia să-și asume răspunderea. Acum domnul Nica, domnul și jumătate. Din păcate, astăzi avem din nou o dezbatere electorală, o dezbatere în care, fără să se aducă niciun fel de precizare și să nu se spună absolut nimic concret despre România, suntem nevoiți, ca să spunem care este adevărul, și mai ales uh, să combatem uh, foarte multe dintre lucrurile care au fost spuse aici și sunt mincinoase. care este situația statului de drept? doamnelor și domnilor stat de drept fără ca să existe drepturi și libertăți pentru cetățeni nu există. în două mii nouă procurorul general al româniei a semnat primul protocol uh, secret cu serviciile de informații. surprinzător procurorul general era kvesi. de doi ani de zile au început să apară dezvăluiri despre o lungă serie de protocoale secrete încheiate cu serviciile de informații și românii au putut să afle cu oroare cu teamă cu spaimă că au existat aceste protocoale secrete și că aceste protocoale secrete au condus la abuzuri și nedreptăți abominabile. cred că este corect să spunem că românii urăsc dublul standard urăsc dublul standard în justiție urăsc dublul standard în tot ceea ce înseamnă lucrurile care țin de viața lor de zi cu zi produse alimentare care sunt contrafăcute și vin și au invadat piața românească punând în pericol sănătatea acestora produse farmaceutice. românii nu sunt primiți în spațiul schengen deși din două mii unsprezece îndeplinesc toate condițiile. în toate aeroporturile sunt milioane de români în toate punctele de trecere a frontierei cetățeni europeni într o parte românii în cealaltă parte. optzeci dintre români în toate sondajele de opinie spun că este inadmisibil și nu recunosc ca fiind legitime abuzurile care au fost făcute în justiție aceste abuzuri care trebuie să fie odată pentru totdeauna uh, curmate. și vreau să știți de ce spun aceste lucruri pentru că am putut să vadă la televizor în fiecare zi mărturii mărturii și mărturii iar românii sunt sensibili pentru că au trăit aceste abuzuri în perioada comunistă și nu vor să accepte că există judecători care sunt șantajați judecători și procurori care sunt uh, filmați în baie în dormitor ca să poată să fie șantajați pentru a li se indica și a li se cere o anumită soluție într un dosar. românii vor să fie tratați ca parteneri egali cetățeni ai uniunii europene. românii nu vor și nu acceptă această discriminare care nu este bazată pe absolut nimic concret și este nemeritată. și tuturor celor care au urechi să audă și ochi să vadă le spunem un singur lucru românia merită mai mult și românii merită mai mult. mulțumesc. Acum un Weber. Mulțumesc. România este într un mecanism de cooperare și verificare cu comisia europeană. nu o dată politicieni români au fost sever criticați în rapoartele mcv pentru pentru declarații publice privind cazuri concrete din tribunale considerând că astfel de practici sunt o ingerință în justiție. și totuși în urmă cu câteva săptămâni lideri ai acestui parlament european au cerut imperativ autorităților din românia parchete și tribunale deopotrivă să oprească o investigație împotriva unui cetățean român căruia îi fusese respectate toate drepturile procedurale prevăzute de lege. consiliul superior al magistraturii din românia garantul constituțional al independenței justiției a declarat că acești lideri antonio tajani manfred weber guy verhofstadt prin declarațiile lor au pus presiune pe judecătorul național care urma să soluționeze cauza o ingerință cu consecința subminării independenței justiției. e timpul dragi colegi europeni să încetați cu standardele duble și să vă comportați exact așa cum le cereți politicienilor din alte țări chiar și în campanie electorală doamnă președintă trebuie să spun că regret la rândul meu faptul că guvernul româniei nu este reprezentat astăzi de nimeni nici pentru a participa la dezbaterea despre românia eh, și nici pentru a reprezenta președinția rotativă a consiliului uniunii europene. asta nu vădește decât dispreț față de instituții și față de parlamentul nostru și față de consiliu. Uh, e regretabil că la prima președinție românească suntem în această situație. Um, aș vrea să spun pe de altă parte că trebuia să fie cineva aici pentru că din nefericire uh, regimul de la bucurești regimul românesc nu mai este un stat de drept. nu mai este un stat de drept pentru că majoritatea aflată la guvernare din două mii șaisprezece încoace face exact ceea ce domnul nica descria și anume o presiune enormă asupra judecătorilor procurorilor asupra întregului corp de magistrați creând chiar instituții pentru a i uh, obliga să revină asupra deciziilor luate decizii definitive pentru a i obliga să nu urmărească fapte de corupție și totul până la urmă pentru a l salva pe marțafoi. au în fruntea partidului un om condamnat pentru corupție de două ori un om care e în fruntea camerei spuneți mi și mie o țară din uniunea europeană care de la al doilea război mondial încoace a avut drept lider al unui partid cel mai important ca număr și uh, care a continuat să rămână în această poziție cineva condamnat de două ori. cine este premiat în uniunea europeană pentru că fură? cum putem să acceptăm această coaliție a mărșavilor care vor să distrugă o țară pentru un marțafoi? asta este întrebarea. Da, doamnă Mulțumesc, președintă, doamnă comisar, stimați colegi. Dați mi voie să fac o remarcă. Este un eșec această dezbatere, doamnă comisar. Se vede din prezență. Suntem 20 de persoane aici. Liderii cei mai critici la adresa româniei lipsesc de aici sunt lași. recent domnul weber a îndrăznit să vină în românia în țara mea să le spună uh, să spună guvernului să sisteze un proces în derulare. doamnă comisar sunteți de specialitate știți bine că în materie de organizare judiciară și în domeniul justiției nu se poate uh, amesteca nici guvernul din țara respectivă dar nici oficialii europeni și vreau să vă spun că prin intervențiile oficialilor europeni de fapt ați afectat justiția în românia. cetățenii din românia nu înțeleg de ce anumiți oficiali anumiți europarlamentari se amestecă în procese în derulare. ce vrem noi vrem o europă comună? cum să facem o europă comună? este campanie da pentru că domnul domnul uh, preda mai devreme spunea faceți și dumneavoastră campanie asta înseamnă că ppe ul care a declanșat această analiză face campanie. doamnă comisar nu mie trebuie să îmi răspundeți românilor să înțeleagă din ce ați prezentat dumneavoastră aici pentru că se înregistrează n ați dat măcar un exemplu de încălcare a statului de drept unul singur. guvernul româniei pe președinția rotativă are succes vă pare rău că are succes că a încheiat atâtea dosare? pentru ce? faceți acest lucru. s a încheiat anul trecut cu o rezoluție o rezoluție nedreaptă și știți doamnă comisar este un punct acolo pe care nu l ați pune nici la o altă țară învinovățiți românia că a schimbat un șef de instituție. păi șeful acela de instituție a făcut ravagii în justiție. nu mai spun de protocoalele pe care le a admis spun de viețile oamenilor de procese pierdute mii de procese acum care dumneavoastră chiar ați spus că trebuie reluate niște procese. să lăsăm oamenii cu nedreptate sau să reluăm procesele? pe cine apărați? românia nu este kvesi românia nu este o persoană românia sunt douăzeci de milioane și vă rog să i tratați cu respect. Domnul Doamnă președintă, subminarea independenței justiției, subminarea independenței procurorilor, uh, împiedicarea înființării de noi partide, încercarea legalizării corupției, combaterea nu a corupției, ci a celor care luptă împotriva corupției, eliminarea liderilor neconfortabili eh, ai autorităților independente, interdicția de a părăsi țara pentru anumite persoane, sigur că e vorba despre prăbușirea statului de drept. Ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult e faptul că toate acestea nu sunt recunoscute. Dar vreau să spun, de asemenea, domnule Weidenholzer, că tăcerea din partea grupului socialist este răsunătoare. Contribuția dumneavoastră aici, în seara asta, nu m-a impresionat deloc. Vă voi spune și de ce. Apărarea statului de drept și a democrației nu se conformează culorii de partid. Utilizarea greșită a puterii în Ungaria și în Polonia nu este o scuză pentru utilizarea greșită a puterii în România. Am auzit Uh, pe toții uh, că v-ați uh, exprimat cu putere împotriva Ungariei și a Poloniei, dar la fel am făcut-o și eu. Însă tăcerea dumneavoastră este asurzitoare pentru că nu vă utilizați obligația de a apăra democrația ca lider al grupului socialist astăzi aici, ceea ce este greșit. Președinta, vă rog, domnule Sarvama, aveți cuvântul un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Așadar, unde Dumnezeu o fi vicepreședintele Timmermans? Nu se știe. Unde, unde oară fi reprezentantul președinției române? Nu, nu văd să fie nimeni în sală din partea lor. Uniunea Europeană a fost înființată pentru a păstra pacea, principiile democratice, statul de drept după, la fel ca și colegii mei din PPE, sunt foarte îngrijorat în legătură cu starea statului de drept și cu ultimele evoluții din România. Nu putem accepta faptul că Guvernul României în continuu încearcă să modifice codul penal prin ordonanțe de urgență, care își doresc uh, pur și simplu în mod treptat să depenalizeze corupția. Nu putem accepta încercările continue de a interfera în independența justiției. Secția specială uh, pentru anchetarea judecătorilor care face presiune asupra judecătorilor și a procurorilor trebuie oprită. În general, Apărarea statului de drept uh, este importantă. Uh, solicităm guvernului român să înceteze acțiunile împotriva statului de drept în Uniunea Europeană. Trebuie să fie asta o prioritate pentru toți și aș sfătui pe doamna Entfeld să examineze mai îndeaproape ce a decis PPE-ul la Bruxelles pe 20 martie. Nu cred că comentariile dumneavoastră uh, fac dreptate acestei decizii. Mulțumesc! Mulțumesc acum, domnule Boștinaru. Vă rog, stați o secundă, așteptați, domnule Boștinaru, spune președinta. Mi-ați cerut o intervenție pe regulament, dar va fi exclusiv pe tema regulamentului și nu alte comentarii. Vă rog. Vreau să reamintesc colegilor de la PPE, poate n-au aflat, poate erau absenți, decizia ca să nu fie reprezentat consiliul la această dezbatere aparține conferinței președinților. domnilor colegi întrebați vă liderul de grup întrebați vă cum de a dispărut propunerea dumneavoastră înainte de a cădea în ridicolul unor acuzații președintă domnule botinaru nu v ați referit la regulament. domnul mureșan are cuvântul un minut și jumătate. doamnă președintă stimată doamnă comisar stimați colegi românia este o țară pro europeană poporul român dorește valori europene dorește justiție dorește dreptate dorește stat de drept. de doi ani de zile sute de mii de oameni ies în stradă pentru a apăra valori europene. oamenii politici au datoria să asculte întotdeauna voința poporului iar oamenii politici nu au voie să modifice niciodată legi în propriul interes. spun foarte clar milioane de oameni cinstiți din românia nu doresc nici amnistie nici grațiere și de aceea cer guvernului româniei să țină cont și să implementeze toate recomandările experților independenți de la comisia de la veneția recomandările exprimate de comisia europeană în cazul mecanismului de cooperare și verificare. guvernul româniei are datoria să asculte de popor iar tocmai de aceea președintele româniei domnul Klaus iohannis a convocat pentru data de douăzeci și șase mai un referendum în cadrul căruia poporul român să se poată exprima cu privire la ce fel de justiție dorește oamenii să poată spune foarte clar că nu doresc nici amnistie și grațiere și nu doresc modificarea legislației penale peste noapte în mod intempestiv. legislația penală trebuie să fie modificată ținând cont de avizul magistraților de avizul ong urilor eh, și evident ținând cont de recomandările partenerilor noștri internaționali. rog doamna comisar rog comisia europeană să fie alături de poporul român în această luptă pentru justiție și pentru valori europene. vă mulțumesc. domnule mureșan un cartonaș albastru din partea doamnei grapini îl acceptați? Da, da. Uh, stimate coleg ați spus că s au modificat legi intru concret într o întrebare pentru că ați făcut o afirmație că s au modificat peste noapte legi în domeniul justiției. puteți să dați exemplu de o singură lege în afară de cea modificată de domnul cioloș peste noapte cu doamna ministru prună și mai cunoașteți vreo altă lege care s a modificat peste noapte? mulțumesc doamnei grapini pentru întrebare este un șir lung de ordonanțe de urgență date de ultimele trei guverne ale româniei prima la finalul lunii ianuarie două mii șaptesprezece ordonanța de urgență treisprezece care a scos sute de mii de oameni în românia ordonanță menită să slăbească combaterea corupției să slăbească statul de drept din românia. vă mulțumesc. Da, vă rog, ați, ați terminat, spune președinta, foarte bine. Trecem la intervențiile spontane. Doamne că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să, mulțum, să felicit pe români sunt uh, din Ungaria, știu uh, cum e să fii în pielea voastră. E un uh, discurs în afara dublelor standarde și doamna Gresle Uh, cred că nu mai menține acuzațiile împotriva Ungariei. Acum despre România, se, văd că tot apare întrebarea. Iată, România a făcut foarte multe progrese în integrarea celor mai săraci. Astăzi, în Europa, este o situație de criză oamenii sunt dați afară din case pentru că fondurile europene sosesc uh, foarte târziu pentru cei mai sărași. Deci uh, aș ruga președinția română să se unească cu Comisia, de exemplu cu doamna Crețu, cu Consiliul, să se asigure că banii nefolosiți din fondurile structurale vor fi utilizați rapid pentru a ajuta pe acei cetățeni ai Europei care nu beneficiază de banii europeni pentru că întâmpină dificultăți din cauza birocrației. Ca să nu fie dați afară din locuințe, haideți să stopăm acest fenomen chiar și la Târgu Mureș. Președinte, vă rog, doamnă, încheiați. Acum domnul Cristi are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă comisar, tăcerea dumneavoastră în fața abuzurilor din România este asurzitoare vreau să vă spun foarte clar obiectivul partidului meu este consolidarea proiectului european și eliminarea standardelor duble pe care dumneavoastră le tolerați. populismul și extremismul care amenință proiectul european își trag rădăcinile din desprinderea de realitate a oficialilor europeni față de ce se întâmplă în capitalele europene. din cauza lipsei de bun simț în abordările comisiei europene față de mcv și abuzurile dovedite în țara mea reputația uniunii europene are de suferit. implicarea bruxelles apelurile sale uh, la implicare în procesele judiciare și constituționale din românia este inacceptabilă. unii dintre dumneavoastră se vor regăsi și în viitoarea formulă a comisiei și vă cer să încetați amestecul brutal în procesele judiciare și constituționale ale statelor membre sunteți gata să ne folosiți ca material didactic doar ca să câștigați câteva procente în bătăliile dumneavoastră interne deci electorale. ne vedem în următorul mandat cu aceia care mai trec pragul. președinta vă rog domnule îmi pare foarte rău dar aveți doar un minut la intervențiile spontane vă rog să respectați cuvântul da? Uh, timpul alocat are cuvântul domnul Iurec. Da, doamnelor și domnilor, uh, doamnă comisar, Iorova a spus că dacă situația în România nu se schimbă, atunci Comisia va lua măsurile necesare. Din fericire, Comisia asta nu va mai lua nicio măsură. A luat destule măsuri negative, acum mai poate face doar gesturi electorale. Eh, s-a întrebat de ce domnul Timmermans nu este în sală. Eu cred că domnul eh, Timmermans este un obișnuit al gesturilor electorale de acest gen. În ce privește România, situația e dificilă, e complexă, la fel de complexă ca cea din Regatul Unit. Eh, mie nu-mi place toleranța puterii de acolo față de mica corupție, pentru că orice fel de corupție face rău și corupția generalizată înseamnă o boală generalizată, dar ceea ce la fel de puțin îmi place e supravegherea uh, politicienilor de către serviciile secrete. Nu e posibil să fie supravegheați cetățenii în continuu. E o problemă, dar românii trebuie să o rezolve. Mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Nicolae, vă rog. Doamnă președintă, să provoci o dezbatere despre statul de drept, instituție fundamentală, Uh, în uh, uniunea europeană și să nu vii la ea înseamnă că fie desprețuiești dezbaterea și statul de drept și îl utilizezi doar din rațiuni formale și politicianiste fie că îți dai seama că este o dezbatere care dezonorează. nu știu dacă ne dezonorează pe noi în acest hemiciclu dar oricum este o dezbatere care nu are niciun fel de substanță. e un fel de reluare a filmului lui steven spielberg doamnă comisar când cineva era condamnat pentru ceea ce gândește. asta ați făcut dumneavoastră astăzi pentru că dacă ați fi avut minima decență să verificați ce s a întâmplat în românia ați fi văzut că nu am adoptat nicio lege și pentru asta suntem criticați. dar eu înțeleg nevoia de voturi înțeleg dorința unora de a rămâne la putere de a și perpetua puterea dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că acest tip de comportament îndepărtează cetățeanul de europa și pentru asta cred că merită să abandonăm și bruma de voturi și populismul de care ați dat dovadă astăzi. Bun, haideți să nu ne înflăcărăm. Toată lumea va putea lua cuvântul. Acum, doamna Mordvai, vă rog. Da, mulțumesc uh, ca răspuns la afirmațiile doamnei comisar Iorova. Am și o întrebare. Doamna Iorova, Știți uh, de cazul Istvan Beche și a uh, uh, altul coinculpat din România, ei se află în fața unei sentințe de drept penal, sunt acuzați și iată un exemplu în care politica face presiune asupra justiției aici în domeniul penal. E ca în cele mai tunecate timpuri ale bolșevismului, când justiția acționa mână în mână cu serviciile secrete, și politicienii utilizau arma închisorii și uh, mijloace penale pentru a-și atinge obiectivele politice. În cazul acestor doi cetățeni uh, la care m-am referit, avem uh, Iată, o procedură, niște oameni care doar au luptat pentru drepturile minorității maghiare din România sunt puși sub acuzare, statul român îi consideră inamici. Cunoașteți problema asta? Să domnul Popa, acum. Monsieur Popa. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Din păcate, constat că iarăși nu este o dezbatere, ci este un festival de lozinci electorale ale celor care au inițiat această așa zisă dezbatere pentru că nu există niciun element concret și dumneavoastră ați spus la începutul uh, discuției că nu vreți să discutăm despre lucruri concrete. de fapt nimeni nu vrea să discute despre lucruri concrete ci doar despre îngrijorări și despre riscuri. păi doamnă comisar ar trebui să ne îngrijorăm dacă vreți și să discutăm despre riscuri atunci când înalți oficiali europeni de aici de la această tribună au spus magistraților din românia ce și cum să facă ceea ce este inacceptabil. statul de drept înseamnă să lăsăm justiția să își facă treaba nu să i dictăm indiferent de rangul pe care îl au sau l au avut ce și cum să facă. vă mulțumesc. doamnă președintă doamnă comisar îmi încep intervenția prin a pune o întrebare atunci când vorbim despre statul de drept vorbim sau nu despre respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor? pentru că despre asta este vorba aceasta este lupta și efortul pe care îl face guvernul din românia de a asigura un sistem de justiție corect în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt respectate în care luptăm împotriva protocoalelor secrete luptăm împotriva abuzurilor unor procurori luptăm pentru a nu mai avea vieți și cariere distruse distruse. de aceea doresc să transmit tuturor forțelor politice din acest parlament care folosesc românia ca temă de campanie electorală că voturile se câștigă prin prezența la vot prin credibilitatea pe care o aveți în ochii electoratului. consider că este inacceptabil ca în pragul campaniei electorale să se facă din nou o dezbatere prin care se atacă politica internă a unui stat membru. vorbim iarăși de o dublă măsură la nivelul instituțiilor europene și acest lucru este de neacceptat. consider că ceea ce se întâmplă astăzi aici este doar un joc politic electoral care afectează din nou credibilitatea parlamentului european și a instituțiilor europene. da mulțumesc. Domnul Diaconu. Mersi. Uh, mi-e greu să înțeleg cum putem vorbi despre ceva care se numește stat de drept care nu e definit. câtă vreme politica penală este competență națională și diferențele între politicile penale ale statelor membre sunt uriașe este imposibil să poți face orice evaluare. de aceea din păcate trebuie să spun aici e doar zgomot deci tot ce se întâmplă este doar zgomot atât și nimic mai mult. e competență românească națională aștept și eu personal de la sistemul de justiție românesc și de la parlamentul româniei să își stabilească regulile firește după principii europene. în rest din păcate asta trebuie să spun neapărat în românia într adevăr nu este stat de drept după părerea mea n a apucat să fie așa că e foarte mult de lucru până vom fi acolo. aștept însă de la următorul parlament să definească statul de drept în formă și în fapt. vă rog. doamnă comisar dragi colegi românia este țara mea și atât timp cât eu voi fi aici și o voi reprezenta în parlamentul european nu voi permite nimănui să spună minciuni despre ea. românia este stat de drept. o spun încă o dată românia este stat de drept. cu toate acestea imaginea pe care anumite partide românești încearcă să o proiecteze în spațiul public este total diferită. interesele electorale ale opoziției și interesele politice ale unor partide europene fac ca imaginea justiției din românia să fie prezentată în mod eronat. cei care reclamă în europa nerespectarea de către românia a statului de drept sunt aceiași care acasă în țară fac presiuni asupra justiției încercând să influențeze sistemul juridic pentru condamnarea chiar fără probe a unor politicieni sau dimpotrivă fac presiuni asupra justiției de clemență față de anumite persoane aflate în cercul lor de influență. atunci când membrii opoziției din românia sesizează anumite aspecte care li se par neconforme cu legea ar trebui ca în primul rând ei să se oprească din a o mai încălca prin presiunile pe care le fac asupra justiției. stimați colegi tot ceea ce vedeți astăzi și auziți astăzi aici cu siguranță are legătură cu viitoarele alegeri. Da, mulțumesc. Aici, în Parlament, am votat în favoarea aderării României eh, la Uniunea Europeană și am luptat, eh, am luptat împotriva celor care nu vroiau eh, ca România să intre în Uniunea Europeană. Era vorba și de moratoriul pentru adopția copiilor și am fost împotriva celor care exportau copii români dar la 15 ani după aceea e, sunt îngrozită că președinția română nici măcar nu este astăzi aici, e capturată de liderul PSD Liviu Dragnea, care spune, care pur și simplu a creat o organizație infracțională pentru a fura milioane din fonduri europene. De, am criticat totdeauna ce se întâmplă în România și în sfârșit grupul meu politic are curajul să suspende PSD-ul român atât timp cât persistă această situație. După cum a spus doamna Iorova, e vorba de statul de drept, nu doar în România, ci în Uniunea Europeană în general. Dacă vrem să uh, apărăm pe cetățenii români care înfruntă vremea rece și cer statul de drept, atunci trebuie să-i susținem în lupta împotriva corupției. Mulțumesc și în finalul dezbaterii domnul Lopez Aguilar. Păi, doamna președinte, doamnă comisar Iorova, intervin și eu ca socialist în dezbaterea asta privitoare la statul de drept în românește. Nu vorbesc nici în românește, nici în polonă. Uh, din dintr-un motiv al transparenței și anume că dezbaterea e vorba, ă, se referă la lupta împotriva corupției, statul de drept, democrație, drepturile fundamentale, e ă, o dezbatere care se transformă într-o dezbatere de acuzații încrucișate. Față de cele țări ă, cărora li s-a aplicat articolul 7 pentru că nu au respectat principiile din articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, sunt alte țări în care nu s-a produs așa ceva Însă, ce e important e că mai e multă muncă de făcut. Deci un mecanism fiabil, solid, de verificare a îndeplinirii principiilor de la articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, de statul de drept, drepturi fundamentale, calitatea democrației și lupta împotriva corupției. Despre asta este vorba. Acest mecanism, doamnă Iorova, se poate cere comisiei, așa cum am votat noi în Parlamentul European. Am cerut așa ceva comisiei de la următorul mandat, deci după alegeri. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Mulțumesc. Acum, doamna comisar, eu vă are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului. Dați-mi voie, în primul rând, să-mi exprim convingerea că eu reprezint aici întreaga comisie, întregul colegiu de comisari. Mm, asta ca reacție a, la faptul că s-a criticat aici absența domnului vice, prim vicepreședinte Timmermans. Domnul Timmermans a fost foarte activ în dialog, dialogul continuu cu autoritățile din România și chiar e ultimul care a trebuit criticat pentru că a greșit cumva în acest sens sau a făcut ceva negativ la adresa României. Al doilea comentariu se referă la faptul că Comisia nu interferează în cazurile individuale din România, asta ca reacție la spusele doamnei Grapini. Ăsta este principiul nostru, noi nu interferăm și examinăm situațiile de natură sistemică, în situații care apar în legislația unui stat membru. De aceea ne referim la recentele modificări legislative intervenite în România pentru că potențialul cumulativ al modificărilor individuale poate duce la modificarea, încălcarea, de fapt, a statului de drept în România. Ultimul comentariu, nu, doamnă Mordvai, nu cunosc aceste cazuri la care v-ați referit dumneavoastră. Mi-amintesc cazul propriu, cazul meu din 2006. Eu am fost acuzat atunci de corupție. Deci în 2006 a fost un caz murdar politic, motivat doar de interese politice, a fost uh, o, o acuzație falsă la care a participat și mass media și mi-amintesc că am, am fost la închisoare și pe când eram în închisoare nici măcar o secundă n-am putut să cred că vreun magistrat din țara mea mă va putea uh, condamna definitiv la închisoare. Nu, eu am crezut în independența justiției din țara mea. Și apropo, nici măcar nu s-a judecat în instanță cazul acesta, că n-a fost nici urmă de probă, a fost doar o campanie politică pentru mass media, o campanie murdară și mi am foarte bine. Și e un paradox că România a fost țara în care mi-a uh, oferit speranța după asta, pentru că pentru mine totul a fost distrus uh, la vremea aceea. Nu vreau să intru în detalii, dar mi-a afectat îngrozitor și viața de familie și a fost în uh, România și țara asta mi-a dat o șansă să, am fost angajată și România a profitat de pe urma experienței mele și atunci eu a trebuit să fiu ultima persoană care să fie acuzată acum de a face ceva negativ împotriva României. Trebuie doar să vă spun că în România am putea ajunge în situația de modificare irreversibilă a sistemului justi- justiției, încălcarea sistematică a statului de drept și independența și imparțialitatea justiției să fie în pericol. Urmăresc îndeaproape ce se întâmplă în România prin exercițiul MCV, Uh, mi-a părut bine să văd că reformele merg pe calea cea bună, dar în același timp am fost și de dreptul speriată când am văzut modificările care au început să se producă și lucrurile au luat într-o direcție complet greșită. Acolo ne aflăm acum. Justiția independentă este o temelie foarte importantă a unui stat democratic și o uh, justiție independentă se creează în zeci și zeci de ani. În toate statele membre am văzut procese îndelungate care au dus la un sistem constituțional foarte echilibrat, cu o justiție foarte independentă, foarte solidă, ca una din principalele părți ale unui sistem democratic. Dar toate astea pot fi distruse literalmente peste noapte. Și asta nu-și dorește Comisia să se întâmple în România. Deci, din nou, dezbaterea, dialogul sunt în curs de desfășurare. Sunt de acord cu cei care au spus aici că România și românii merită mai mult, deci vrem să ajutăm România. Acum dezbaterea continuă la un nivel tehnic și mi-aș dori ca noi să avem un dialog pozitiv politic care să ducă la modificări pozitive și reforma să revină pe calea cea bună în România. Mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Domnule Pavel, nu vă mai pot acorda cuvântul pentru că ați ajuns în ultimul moment și nu mai putem aplica procedura cartonașului albastru. Nu puteți interveni față de ce a spus doamna comisar Iorova, doar dacă vă referiți la regulament, dar vă rog să nu vorbiți fără microfon, că nu veți fi auzit. Îmi pare foarte rău ar fi trebuit să veniți puțin mai devreme în această dezbatere care s-a încheiat.